Mulțumesc. Bineînțeles, fără persoanele care se află alături de mine, la stânga și la dreapta, n-aș fi putut uh, conduce atât de bine ședința. Trecem la raportul doamnei Baștoș privind programul DAFNE. Îi dau cuvântul doamnei raportor, 4 minute. Da, obrigada, senhor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Programul uh, DAFNE este singurul program european care are ca obiectiv uh, uh, contribuția la protecția um, copiilor, adolescenților și femeilor împotriva tuturor formelor de violență. Încă de când a fost lansat, din 97, s-a mm, fost încununat de succes în ceea ce privește eficiența proiectelor pe care le-a finanțat. Raportul pe care îl dezbatem acum privind progresele obținute și perspectivele viitoare pentru programul DAFNE a fost aprova, aprobat în Comisia FEM cu, aproape cu unanimitate, cu o singură abținere. Colaborarea cu celelalte grupuri politice a fost rodnică, iată de ce aș dori să mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră pentru contribuțiile lor pozitive. Combaterea violenței împotriva copiilor, tinerilor și femeilor rămâne o prioritate și, din păcate, uh, rămâne de actualitate. Să ne uităm la noile forme de violență care s-au manifestat de curând prin uh, creșterea folosirii rețelelor sociale și pe internet, uh, dar și cazurile de violență din grădinițe. Uh, sau violențele și abuzurile împotriva bătrânilor, sau uh, violențele sexuale și abuzurile sexuale între adolescenți. Situația actuală de criză economică și de austeritate um, în această, situa- în această situație trebuie să uh, să um, limităm impactul asupra sistemului de sănătate juridic și social a acestor abuzuri. Costurile acestor violențe uh, au fost estimate la 16 milioane de euro pe an. E vorba de costuri, uh, de costuri medicale, sociale, uh, juridice și așa mai departe. În noiembrie anul trecut, Comisia Europeană a anunțat că din 2014 programul DAFNE va fi integrat în programul Drepturi și Cetățenie. Am dori, am prefera ca acest program să rămână independent și autonom dacă nu se poate întâmpla acest lucru, vreau totuși să ridic trei îngrijorări. În primul rând, trebuie să se păstreze obiectivele programului pe perioada 2014-2020. În al doilea rând, trebuie să se mențină finanțarea la același nivel uh, ca pentru programele anterioare, iar în al treilea rând, trebuie să se garanteze vizibilitatea acestui program în cadrul noului program Drepturi și Cetățenie. Este foarte important pentru ca acest program să rămână în continuare eficient să se asigure că beneficiarii, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale uh, vor uh, uh, fi informate în mod adecvat în ceea ce privește mijloacele de finanțare și condițiile de acces la finanțare. Micile întreprinderi care sunt mai aproape de cazurile de violență, dar care adesea se confruntă cu greutăți administrative, trebuie să poată lua parte uh, Uh, la acest proces, fiindcă joacă un rol foarte important, important în ceea ce privește soluționarea acestor probleme și în ceea ce privește abordările inovatoare. Trebuie să se țină cont uh, de alocarea, distribuirea echilibrată a proiectelor la nivelul statelor membre. Pe de altă parte, Uh, este foarte important să se strângă date și informații în ceea ce privește tipurile de violență la nivel european pentru a stabili dimensiunea reală a acestei probleme și pentru a se putea găsi soluții potrivite. Uh, conchid, sublinind rolul important uh, al campaniilor de sensibilizare prin mijloace de informare în masă, uh,

Frau da das keine Frage war... Uh... Da, n-a fost de fapt o întrebare. Și, uh, bun, cartonașul albastru de fapt e utilizat pentru întrebări. Bine, acum vom trece la celelalte intervenții spontane. Doamna Băsescu, vă rog. First in the catch the eye we have... Oh, yes. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să o felicit și eu pe colega mea, Bastos, pentru redactarea acestui raport

Mulțumesc, domnule președinte. Felicit și eu uh, pe autoarea raportului. Uh, e un document complet și abordează toate chestiunile reflectate în documentul Comisiei și e clar că acest raport pune accentul pe uh, implicarea ONG-urilor și a micilor structuri pe ameliorarea, în ameliorarea gestionării și tot ceea ce permite să mențină obiectivele programul. Am și câteva regrete. În primul rând că nu s-a organizat într-adevăr o dezbatere astăzi uh, pe acest raport, ceea ce ne-ar fi permis să punem accentul pe caracterul omniprezent al violenței, din păcate, care rămâne și se exercită împotriva femeilor, tinerilor, copiilor, mai ales că am văzut că există și voința de a se elimina anumite referințe la prostituție și drepturile femeilor în materie de sănătate sexuală și genetică. Deci există lucruri care încă nu au fost rezolvate sau sunt încă neclare în ceea ce spun unii și alții. Uh, în ce, privește de pre, în ce privește prevenirea și educația pentru combaterea stereotipurilor, uh, trebuie să fim vigilenți Uh, pentru ca să se mențină finanțarea programului DAFNE și uh, să există și garanția că acest DAFNE, program DAFNE să continue să se numească așa și pe viitor. Mulțumesc. Herzlichen Dank. Als nächster Redner das Wort der Kollege Romeva Irueda. Mulțumesc, domnul Romeva Irueda. Un minut, vă rog. Și muchas gracias. Mulțumesc. Într-adevăr, criza nu are cum să fie o scuză pentru a nu investi în, pentru combaterea unei din problemele cele mai grave. Mai mult, ne e din ce în ce mai clar că această criză e prezentată ca o, e o scuză pentru a crește anumite aspecte care duc la sporirea violenței împotriva femeilor. Și asta e o dezbatere centrală care trebuie să-i facem față aici în Parlament. Și nu mă gândesc doar la costurile economice. E drept, violența are și un cost economic important. Însă, dincolo de acest cost economic pe care îl are violența și consecințele clare, ne vom trebuie să avem și o dezbatere de fond. Nu avem cum să utilizăm această dezbatere pentru a vorbi de chestiuni ideologice care ar putea duce la o dinamică de stigmatizare a femeilor. Femei care ajung să fie și mai vulnerabile și, prin urmare, uh, și mai expuse violenței. Deci trebuie să vorbim în termenii corecți, însă să nu uităm fondul problemei și anume discriminarea femeilor în multe părți din societatea noastră, în multe sectoare din societate. Vă mulțumesc! Îi rog pe celălalt vorbitor să respecte timpul de vorbire, deoarece avem întârziere mare. Doamna Cescova, un minut. <clears throat> Eh, Mulțumesc, președinte. Eu eh, sprijin acest raport eh, din proprie iniiativă. Este foarte important să fie continuat acest program încununat cu succes. Principalele instrumente pentru protecția, principalii apărători ai femeilor sunt ONG-urile care din păcate, nu dispun de finanțarea necesară. Este important să oferim protecție victimelor violenței. Aceste ONG-uri trebuie să aibă acces la granturi și subvenții. Uneori ni se spune că ONG-urile au um, în vedere proiecte foarte bune, dar le lipsește finanțarea. Sunt de acord cu cele sugerate în acest uh, raport. Uh, reducerea birocrației, necesitatea de a avea proiecte juridice bune și un acces la finanțare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Zaborska, următorul vorbitor. Prețelea, pani comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, doamnă Bastos, vă mulțumesc pentru acest raport. Acum e perioada când vorbim despre prioritățile pe viitor și de aceea trebuie să menționăm anumite inițiative care s-au dovedit utile. DAFNE este o astfel de inițiativă cu siguranță. DAFNE e un program care ne permite să ajungem la cele victime ale violenței la care nu ajung alte instituții putem ajunge la femei și la copii care suferă de pe urma violenței, care suferă de excluziunea socială. Violența nu e întotdeauna fizică. Violența poate să uh, fie și dată de fenomene cum ar fi hărțuirea sau pornografia infantilă. Uh, această inițiativă DAFNE ține cont de noile forme de violență, inclusiv uh, cele uh, care se manifestă prin intermediul internetului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Următorul vorbitor și ultimul avem nevoie de un echilibru de, între sexe, deci domnul, mă scuzați, doamna, de fapt, Prendergast, va luat cuvântul. Nu ar trebui să vă scuzați în legătură cu sexul meu. E important că programul DAFNE este inclus în programul de drepturi și e important să se ofere o finanțare pentru inițiativele viitoare, așa cum s-a făcut și pentru ultimele trei. Și e important că se pune accentul pe mici ONG-uri, pe mici organizații care sunt foarte importante în îndeplinirea obiectivelor programului. În țara mea, mai multe organizații au participat la inițiative finanțate de DAFNE pentru preîntâmpinarea violențelor împotriva femeilor și copiilor. De exemplu, Consiliul de Angajare și de Imigrație de la Dublin a colaborat cu anumiți parteneri pentru a crește calitatea serviciilor oferite victimelor traficului de persoane. De exemplu, s-a creat și o linie de telefon de urgență pentru copii dispăruți sau uh, victime ale violențelor și e important ca peste tot în Europa să se mențină astfel de colaborări și de activități. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum va interveni doamna comisar Georgieva. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri, mulțumesc uh, doamnei raportoare, doamnei Bastos, precum și membrilor Comisiei femm pentru că au elaborat un raport foarte solid și pentru că susțin programul DAFNE. Mm, uh, cu noul cadru financiar multianual, Comisia propune să se acopere toate activitățile programului DAFNE de către programul viitor pentru drepturile și cetățenia europeană. Și uh, în acest nou program, toate obiectivele DAFNE și activitățile vor fi susținute, iar bugetul uh, pentru acest nou program este compatibil cu bugetul uh, prevăzut până acum. Abordarea Comisiei, conform cadrului financiar multianual, se, pronun- se uh, concentrează pe simplificare, flexibilizare și valoarea adăugată europeană. Comisia dorește să dezvolte cele mai bune sinergii între trei activități, combaterea violenței, egalitatea de gen și drepturile copilului, care acum uh, se regăsesc toate într-un singur program. Program care se va ocupa și de probleme care multe se regăsesc în raportul doamnei Bastos. Doresc să subliniez că noul program rămâne deschis tuturor entităților și statelor membre, precum și statelor terțe și tuturor tipurilor de proiecte și activități care au fost deja susținute și au primit uh, bani conform programului DAFNE 3. Noua structură va ajuta Comisia să îmbunătățească gestionarea programului și să rezolve mai eficient uh, problemele identificate în uh, evaluarea la jumătate de mandat a programului DAFNE 3 și care se regăsește în raport, ca, de exemplu, nevoia de a fi mai bine diseminate rezultatele uh, sau mai bună diseminare geografică a rezultatelor și a proiectelor. Sigur că un, o gestionare mai bună a programului va fi benefică pentru că se, procedurile vor fi mai rapide, mai puțin birocratice, mai uniforme deci, uh, două proceduri într-una, practic. Și în 2012 uh, Comisia va aduce la zi noul instrumentar DAFNE pentru a combate violența și pentru a facilita o mai bună diseminare și uh, o mai bună utilizare a proiectelor tuturor actorilor implicați. Este vorba și o bază de date care trebuie utilizată ca un model pentru diseminarea rezultatelor proiectelor în toate zonele. Și în final subliniez uh, că, uh, în calitatea mea de comisar pentru ajutor umanitar, vă spun că sigur că din punct de vedere moral, n-am avea nici uh, un drept uh, atunci când uh, solicităm altor țări să combată violența de gen, dacă noi, acasă la noi, nu ne facem treaba foarte bine. Și în acest sens uh, felicit și susțin raportul și uh, vă mai spun că iată, dau înapoi cele două minute pe care uh, le-am luat anterior, la uh, anterioara noastră discuție. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamnă comisar. Acum uh, am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la următorul raport, situația femeilor în război, raportul doamnei Nicolai. Și dau cuvântul doamnei raportare pentru patru minute. Vă rog, doamnă Nicolai domnule preedinte doamnă comisar stimai uh, colegi nu cred că voi reui să epuizez toată problematica raportului în aceste patru minute însă